about the meeting, about the study. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I think uh, we... Bună seara, doamnelor și domnilor. Avem deja în sală un număr de colegi, inclusiv echipa cheie care a lucrat la directiva pentru întârzierea plăților. Uh, și aș vrea să începem lucrările noastre. M-am adresat la o reuniune anterioară președintelui Consiliului European să uh, acorde o mai mare atenție problematicilor uh, specifice IMCO și sper uh, să mă asiste și coordonatorii în acest demers pentru a parcurge și absolvi formalitățile. Avem un proiect de ordine de zi. Ă, Aceasta este o sală un spațiu foarte mare, dar sper să fie plin, mai ales mâine, când vom avea o sesiune în care vom asculta am asculta raportul domnului Grex în legătură cu o piață internă uh, comună pentru problemele consumatorilor și cetățenilor. Și de asemenea vom avea uh, pe lângă raportul domnului Grech, raportul domnului Manders. Iar acum vom uh, discuta raportul domnului Weiler, după aceea uh, vom avea întâlnirea coordonatorilor, pentru că domnul Traskovski nu a putut să vină în mod neașteptat, a fost reținut în Polonia ca atare. Nu vom discuta acel punct de pe agenda. Dacă ați fi de acord cu această propunere de ordinea de zi, mulțumesc. Nu am alte anunțuri de făcut. V-aș ruga să studiați procesul verbal al reuniunii anterioare și dacă aveți obiecții în legătură cu el, atunci până mâine dimineață vă rog să le comunicați, altfel vom considera procesul verbal adoptat din 23 februarie și din 16-18 martie. Trecem acum la un demers legislativ important de prima lectură. Doamna Barbara Weiler uh, a condus pe uh, activitatea în acest sens și va vorbi despre amendamentele care au fost înaintate. După aceea voi da cuvântul raportorilor din uh, umbră, domnul Hanslick, domnul Kreutzmann, doamna Ruler, domnul Kojicnik, care uh, este în clipa de față la plenară și după aceea va veni în sală. Oricine dorește să mai vorbească este invitat să o facă. Văd că și doamna Springman este aici care a avansat amendamente, domnul Brian de asemenea le voi da cuvântul. Deci să o ascultăm acum pe doamna Weiler în legătură cu amendamentele care au fost până acum depuse. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe spunând că pentru mine și pentru multe colege și mulți colegi să primim peste 200 de amendamente la acest raport cu poziții diferite din partea unor grupuri politice. La început mi s-a părut că aceste amendamente nu ne vor ușura activitatea, dar după aceea îmi cer scuze că vă întrerup, dar se pare că sunt probleme cu interpretarea în limba engleză. Ă, putem verifica dacă funcționează canalul. Cei din cabină sunt prezenți, microfonul meu este deschis, se pare că lucrurile funcționează. În orice caz este important ca președintele să înțeleagă ceea ce spun. Încep ca atare încă o dată. Am primit peste 200 de amendamente. Au fost o surpriză pentru mine și pentru alți colegi. Pe de altă parte pot să spun de pe acum că este împucurător. că, în ciuda unor opinii foarte divergente, astăzi, înainte de masă, în discuția pe care am avut-o și cu raportorii din umbră, am ajuns la un fel de numitor comun în ce privește direcția spre care trebuie să ne îndreptăm. M-am bucurat să constat că um, noi reușim să ne păstrăm poziția în legătură cu această inițiativă legislativă. Am reușit să schimbăm puțin lucrurile față de intenția inițială a Comisiei, iar dacă vom adopta raportul așa cum l-am gândit noi, nu va fi vorba despre soft law, ci va fi, practic, o reglementare care prevede și sancțiuni. Sperăm să ajungem la elaborarea unei legi care nu va fi foarte complicată, nu va avea multe excepții, nu va face multe diferențieri, ci va deveni o lege care va uh, asigura și un echilibru între activitățile comerciale în spațiul public, între instituțiile publice și, pe de altă parte, uh, și între întreprinderile private. Autoritatea acestei comisii uh, a pledat pentru o reglementare relativ unitară cu puține excepții. Nu am de gând să parcurg toate celele 200 de amendamente, pentru că um, din discuția avută astăzi, linia care s-a conturat, se pare că multe amendamente uh, vor uh, deveni inutile, fiindcă uh, vor fi teme pe care noi le introducem în directivă deja. Important a fost și că am reușit să realizăm un echilibru privind practicabilitatea acestei directive, având în vedere și reglementările care există deja în anumite state membre, de pildă în Marea Britanie sau în țările de jos. Și în anumite puncte vom ajunge la un consens. Noutatea cea mai importantă este că toți raportorii din umbră, din partea tuturor grupurilor politice, și cred că toate grupurile politice au fost reprezentate la întâlnirea de astăzi, au semnalizat faptul că își doresc o armonizare nu doar în ce privește nivelul penalizărilor, 1%, ci și pentru termenele de plată. Dacă vom reuși să obținem această armonizare, atunci probabil că la sfârșitul lunii aprilie În ce privește uh, achizițiile publice, am putea să introducem o reglementare, uh, am, am putea să renunțăm la o reglementare specială. Și pentru mine a fost destul de dificil să accept acest lucru. Termen uh, de plată uh, de 30 de zile dinspre uh, instituțiile publice spre cele private. Și probabil că lucrurile vor rămâne așa, nu pot să mă pronunț definitiv pentru că trebuie să mai am o întâlnire cu raportorii din umbră. Probabil că vom prevedea un termen de uh, 60 de zile pentru tranzacțiile B2B. Deci de la întreprindere la întreprindere. Așa uh, se conturează lucrurile în clipa de față. Asta înseamnă că ne îndepărtăm puțin de principiul care a funcționat până acum în direcția unei armonizări. Și în uh, final, aș spune că eu personal și nu doar eu personal, uh, ci și cu sprijinul grupului meu politic, am reușit să apăr uh, principiul freedom of contract, deci libertatea de a negocia un contract, dar am înțeles că la nivelul comisiei noastre majoritatea totuși insistă pe ideea armonizării mai mult decât pe principiul freedom of contract. Înțeleg de ce există o asemenea diversitate de opinie, înțeleg și uh, preocupările celor care vin din uh, partea întreprinderilor mici și mijlocii și doresc să ajute aceste IMM-uri uh, știu că uh, aici uh, o parte din IMM-uri au dorit o reglementare mai strictă, altă parte și-a dorit o mai mare flexibilitate, dar nu putem uh, acționa pe placul tuturor. Și tocmai de aceea eu voi sprijini propunerea de a avea o reglementare B2B și vom introduce termenul de 60 de zile în cadrul unui uh, amendament de compromis. Acestea ar fi în linii mari Um, ideile pe care doream să le expun. Cred că toate celelalte amănunte, cum vom reglementa lucrurile cu cei 2% penalizare, care să nu fie neapărat uh, considerat un procentaj pedeapsă, ci să intre într-o formă de dobândă, vom vedea uh, cum rezolvăm aceste lucruri. Dar, spuneam, ideea principală Uh, acum se conturează mai clar, majoritatea um, insistă asupra unei armonizări de reglementare. Și cred că și colegele și colegii care nu fac parte din acest grup de negociatori trebuie să afle acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră se conturează deja formule de compromis în chestiunile importante, ceea ce ne va simplifica mult eforturile. Doamna Hanslik. Uh, dziękuję bardzo, panie przewodniczący bardzo się cieszę i chciałabym pogratulować. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântată să văd aceste rezultate. Doresc să o felicit pe doamna raportor pentru că, iată, colaborarea noastră a fost foarte fructoasă și foarte bună până în momentul de față. Într-adevăr, întâlnirea avută azi dimineață uh, cu raportorul din umbră nu face decât să confirme această bună colaborare. În ceea ce privește poziția grupului nostru, da, am înaintat o serie de amendamente, amendamente care ar, putu, ar putea fi rezumate în patru capitole. Dar înainte de a le menționa pe acestea, aș dori să vă spun că în ceea ce privește întârzierea prăților, mi se pare că această chestiune nu se rezumă doar la domeniul public. Este de asemenea o chestiune importantă pentru IMM-uri, motiv pentru care aș veni cu o propunere să privim situația IMM-urilor și să încercăm să le ajutăm pe piața unică europeană. De aceea, noi suntem convinși că această directivă privind întârzierea plăților este o inițiativă legislativă foarte bună pe care IMM-urile o așteaptă cu multe speranțe. Dar, totodată, nu ar trebui să recurgem la discriminări în ceea ce privește instituțiile publice și IMM-urile. Pentru că abia atunci când nu vom face acest lucru, putem să discutăm despre o piață internă perfect funcțională. Atunci când directiva aceasta cuprinde pe toată lumea. Pentru că în vremuri de criză, noi vrem să ajutăm IMM-urile, dar trebuie să ne fie foarte, foarte cunoscut faptul că lichiditatea este importantă pentru acestea. Aceste IMM-uri trebuie să-și primească banii la timp. Tocmai de aceea, multe dintre amendamentele depuse de noi se îndreaptă tocmai înspre armonizare, înspre uh, armonizarea la nivel B2B, business to business. Ceea ce înseamnă, totodată, că în cazul contractelor B2B am vrea să definim uh, un termen limită de plată de 60 de zile. În ceea ce privește relația între domeniul public și domeniul privat, discutăm despre un termen de 30 de zile plus, opțional, alte 30 de zile în cazuri excepționale. Cam aceste lucruri sunt uh, cele vizate de noi, 30 de zile plus alte 30 de zile. În ceea ce privește penalizările, noi suntem de părere că aceste penalizări nu ar da neapărat rezultatul scontat. Aici mă refer la propunerea de 5% penalizare. În cele din urmă s-ar ajunge la o povară mult prea grea pentru majoritatea firmelor. Dacă discutăm despre uh, IMM-uri sau despre întreprinderi în general, vom vedea că acestea, de fapt, nu doresc compensații adiționale, deci penalizări, ci mai degrabă ar dori să-și primească plata la timp. Acesta este motivul pentru care cred că ar fi mai bine să renunțăm la propunerea de 5% ca penalizare. Tocmai de aceea amendamentele noastre merg în direcția aceasta și în urma întâlnirii de astăzi, după cum a spus și doamna raportor, probabil că vom ajunge la un consens și probabil că acesta va fi renunțarea la penalizarea de 5%. În ceea ce privește taxa de recuperare, sprijin într-adevăr propunerea Comisiei Europene, aceea că întreprinderile publice și private ar trebui să fie tratate egal. Există, desigur, anumite discrepanțe în ceea ce privește amendamentele venite din partea grupului nostru, dar cred că putem să ajungem la o poziție comună. Aș opta pentru suma forfetară de 100 de euro în ceea ce privește tranzacțiile sub un anumit prag limită și mai degrabă aș fi împotriva regulii de 1%. Dar consider că la Strasbourg putem să discutăm și despre această chestiune pentru a ajunge la o soluție de compromis care să fie pe placul tuturor. Atât din partea mea, domnule președinte, doresc încă o dată să-i mulțumesc doamnei Weiler pentru o colaborare deosebită. Mulțumesc, doamnă Hanslick, domnul Kreutzmann are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Privind această situație, constat o surpriză, iată, am ajuns la un compromis care ajută IMM-urile, pentru că, iată, acesta a fost obiectivul, dar care presupune o schimbare în sistem. De cele mai multe ori, când discutăm despre compromisuri, nu putem să-i satisfacem pe toți. Comisia a discutat despre 5% penalizări în domeniul public, dar mai apoi am discutat dacă este bine să luăm doar domeniul public și nu și cel privat, pentru că iată se crea discriminare. Aceasta a fost problema. Pe viitor, cunoaștem deja această problemă în Germania, știm că penalizările sunt un lucru străin acolo. Nu știu cum vom putea introduce acest uh, factor acolo, pentru că în sistemul nostru juridic nu există penalizări. Deci ar fi nevoie de o schimbare de sistem, totodată încercând să ajutăm IMM-urile. După cum a spus și colega noastră Weiler, este mult mai simplu să procedăm în felul următor și anume avem libertatea contractuală în ceea ce privește domeniul public de 30 de zile, avem apoi și domeniul care prevede 60 de zile, avem și prelungirea de până la 60 de zile, putem să schimbăm tot ce vrem noi, dar să nu discutăm despre un termen mai mare de 60 de zile. Pentru că de cele mai multe ori ni se spune că IMM-urile ar fi mult mai mult ajutate dacă ar avea o premisă juridică de la care să pornească când vine vorba despre recuperarea plăților. Și cred că asta ar ajuta mai mult IMM-urile. Mai multe explicații nu cred că sunt necesare în acest sens. Cred că vom ajunge la un consens și în ceea ce privește taxele de recuperare fără a complica chestiunile din punct de vedere birocratic și, bineînțeles, dacă mai apar anumite detalii, putem să ajungem la consensuri. Doresc să subliniez și faptul că în ceea ce privește cele 60 de zile, în ceea ce privește dobânda și așa mai departe, plus 10% sau 9%, după cum este propunerea de la comisie, se poate ajunge la situația în care, iată, este înlocuită penalizarea de 5%. În această dimineață, la reuniunea dintre rap- ra- raportorilor din umbră, am văzut că doamna Weiler o ia tocmai în această direcție și vom vedea cum lucrurile vor evolua la Strasbourg pentru a decide la finele lui aprilie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kreutzmann, domnul, doamna Doresc Doresc să mulțumesc și eu, doamnei raportor. Aș dori să mă refer însă la o formulare care este contradictorie. Uh, Aș vrea foarte mult să nu mai discutăm despre penalizări, ci să discutăm despre dobânzile de întârziere. Pentru că dacă cineva nu respectă termenul de plată, atunci trebuie să plătească o dobândă în plus, nu să fie pedepsită, ci să fie pur și simplu o urmare firească a nerespectării termenului de plată. În ceea ce privește acest schimb al sistemului despre care domnul Croațman vorbește pe bună dreptate, se, acesta se va realiza doar în momentul în care vom discuta despre dobânzi de întârziere și nu despre penali, penalizări. Noi, în calitate de grup politic, vom fi de acord cu această chestiune doar dacă va avea loc această schimbare, pentru că dacă se va discuta despre penalizări, vom respinge întreaga propunere. And then finally from uh, shadows, Mr. De Jong. Domnul Dijon de la, din cadrul raportorilor din umbră și mai apoi doamna Gebhardt, domnul Masi Pitalco de la Comisia pentru Industrie, care este binevenit la întâlnirea noastră de astăzi, domnul Vizori și doamna Vaniu. Domnul Bușoi și doamna Vaniu. Între timp, domnul Dijon are cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur celor care au adresat doamnei Weiler uh, felicitări pentru buna colaborare. Și aș dori să extind la toți ceilalți raportori uh, din umbră felicitările mele. A fost o deosebită plăcere să colaborăm pe marginea acestui subiect atât de important pentru întreprinderi. Voi continua această colaborare pentru a asigura o simplificare a amendamentelor. De exemplu, am uh, înaintat un amendament privitor la B2B, care ar trebui să se limiteze la 30 de zile. Se pare că se dorește mai degrabă uh, un termen de 60 de zile și sunt de acord cu această propunere. În ce privește propunerea domnului Kreutzmann, referitoare la o valoare unică pentru întârzieri, pentru penalizările de întârziere și cu această propunere sunt de acord. În ce privește creșterea procentului, făcusem o propunere în acest sens, dar sunt acum de alături, alături cu, mă alătur acum majorității. Nu cred că trebuie să ne facem iluzia că există în prezent o libertate contractuală totală. Există dispoziții uneori greu de gestionat, în special pentru IMM-uri, mai ales în situația în care trebuie ca IMM-urile să se adreseze justiției, lucru care antrenează complicații nesfârșite pentru IMM-uri, greu de gestionat încă o dată pentru acestea. Așadar, există deja limitări ale acestei libertăți contractuale. Însă important este să avem uh, criterii mai clare și uh, să permitem în felul acesta IMM-urilor să gestioneze situațiile fără să fie nevoie să se adreseze instanțelor. Iarăși un subiect asupra căruia cred că nu există consens. Este vorba de exceptările cărora le sunt uh, obiect autoritățile publice. În țările de jos avem o termen de 30 de zile, însă uneori autoritățile publice solicită o depășire a acestui termen. Asta antrenează o serie de reacții negative și de aceea eu aș dori ca odată pentru totdeauna să hotărâm respectarea uh, unui termen fix. Din punctul meu de vedere, termenul acesta ar trebui să fie de 30 de zile. Poate că m-am mai putea acorda câteva zile suplimentare, însă în niciun caz nu ar trebui să deschidem calea unor posibilități de, uh, uh, exces, de, de a se abuza de această regulă. Bun. Acum, domnul Van Loch și domnul Schwab. Schwab înainte, însă doamna Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc Barbarei Weiler pentru activitatea foarte bună și nu a fost o activitate deloc uh, simplă, tocmai în acest dosar care este foarte sensibil, pentru că trebuie să ținem seama de condițiile de uh, activitate a întreprinderilor, dar este vorba și despre instituțiile publice și relația dintre public și privat. Cred că suntem pe calea cea bună Ehm, vom elabora un raport bun care înțeleg că va fi sprijinit de către toate grupurile politice, ceea ce găsesc că este foarte ehm, binevenit. Mă miră puțin discuția care a avut loc. Samira a și Barbara Weiler, pentru că înțeleg că acum trebuie să fie introdus și B2B, uh, deși până acum în toate discuțiile în care a fost vorba despre această relație, mai degrabă, oamenii s-au situat pe poziția inversă. Grupurile de dreapta au fost cele care uh, pledau pentru libertatea uh, de negociere a contractelor. Noi eram cei care doream o reglementare și iată că acum lucrurile par să se fi Uh, întors cu sus în jos. E bine, uh, Discuția din grupul meu politic încă nu a avut loc dacă uh, va fi susținut această formulă de compromis care se conturează, dar în orice caz nu dorim să introducem piedici în aprobarea um, și adoptarea unui asemenea raport aș invita Comisia Europeană și uh, Serviciul Juridic să se pronunțe în legătură cu acest subiect, pentru că temerea mea este că uh, atunci când mergem prea departe într-un domeniu, cum ar fi vorba despre acest raport B2B, încălcând practic libertatea de, ne- de uh, negociere a contractelor, uh, am risca Eh, la un moment dat să nu putem impune niciun fel de reglementare pentru că în acel moment Consiliul eh, va spune este inacceptabilă o asemenea reglementare. Deci aș vrea să fiu sigură că eh, nu vom crea eventual o piedică în calea reglementării pe care dorim să o impunem. Deci aș vrea să aud opinii din partea Comisiei și Serviciului Juridic în legătură cu aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult, doamna Gebhardt. Din punctul de vedere al președintelui și al secretariatului și noi am vrea să avem garanții că o parte din propunerile pe care dorim să le facem uh, sunt sustenabile din punct de vedere juridic. Domnul Masip Hidalgo. Sí, muchas gracias, presidente. Y en primer lugar, felic- Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă felicit pentru flerul dumneavoastră juridic și parlamentar. Această comisie a reușit să își spună cuvântul privitor la această directivă. Doamna Gebhardt și Dumneavoastră v-ați pronunțat asupra acestui uh, uh, subiect. Există interferență însă cu microfonul, spune domnul președinte, dacă puteți să treceți la un alt microfon sau să stingeți telefonul. Is it? Ah, is there? Ah, ah sorry. Like that, no? Sorry, because my, mi movimiento no es fácil tampoco para llegar a otro, a otro micrófono. Pero yo digo nu mi este foarte ușor să mă mut. Dar ce vroiam să spun este că, într-adevăr, trebuie să se legifereze, dar trebuie să se legifereze cu cap. În cursul dezbaterilor am auzit opinii conform cărora IMM-urile așteaptă de la noi să tranșăm în această problemă. Important este însă să tranșăm și să legiferăm cu cap, și aici, uh, Comisia Jurii, în care sunt membru titular, a încercat întotdeauna să contribuie asupra diferitelor articole. Am înaintat chiar eu amendamente și am încercat să contribuim. Așa că, din discuțiile de astăzi, se conturează câteva lucruri care îmi fac plăcere. Și anume că eliminarea articolului 5, s-a spus, este fundamentală. Pentru că acest gest face parte din mai buna legiferare. Așa că îmi pare foarte bine că există această atitudine generală și sper că îi vom da curs. Însă există și amendamente unde, atenție, se prevăd penalizări atipice. Și cred că n-ar fi bine Mă refer acum la domnul Ceveri, care mi este un foarte bun prieten și coleg, care spunea că una dintre căile de combatere a acestei situații este tocmai introducerea unui fel de asigurare după cinci zile în care termenul ar fi fost depășit. Așadar, o asigurare privitoare la rambursarea datoriei. Acum, dacă ar fi vorba de o asigurare uh, contractată anterior, foarte bine, însă la cinci zile după termen, mi se pare de neconceput. Dacă nu l-aș fi cunoscut pe domnule Ceveria și n-aș fi știut că este un coleg cât se poate de demn de stimă, aș fi crezut că m-aș fi gândit că dorește să introducă în uh, legislație un uh, element inacceptabil și incoerent. Cât privește rata dobânzii pentru întârziere, există o dobândă legală, dar minter nu există nicio altă definiție și m-aș gândi acum la IMM-uri, este posibil ca aceste mici întreprinderi să plătească o dobândă mai mică decât cea legală. Aceeași situație s-ar putea aplica și marilor întreprinderi. Eu cred că trebuie să ajutăm IMM-urile în așa fel încât acestea să nu fie obligate să cadă de acord asupra unor dobânzi mai mici cu marile întreprinderi. Important este să apărăm IMM-urile. De asta suntem noi aici, și aici la Bruxelles, și de-al și la Strasbourg. Cât privește extinderea domeniului de aplicare a directivei la autoritățile publice, și colegul meu și eu însumi, eh, colegii mei și eu însumi care am înaintat amendamentele, considerăm că termenul acesta de autoritate publică ar trebui să aibă un înțeles eh, destul de limitat. Ar trebui să fie cei care se ocupă de protecția plăților. Dacă ne referim și la întreprinderile cu capital public, atunci asta ar fi o abordare periculoasă, fiindcă autoritățile publice au fost în situația până în prezent tocmai să jongleze în țările lor cu diferitele constrângeri care cu care se confruntă toate aceste autorități publice. Constrângeri diferite față de cele care apasă pe umerii autorităților europene. De aceea cred că trebuie să acordăm noțiunii de autoritate publică un înțeles foarte bine delimitat, al minteri ne vom împotrivi principiului bunei legiferări și nu vom onora principiul pe, pe care dumneavoastră îl apărați. Aș dori ca comisia noastră să păstreze competențele asupra acestei probleme. Mulțumesc foarte mult că ați, v-ați uh, ostenit să veniți până în comisia noastră și că ne-ați împărtășit punctul dumneavoastră de vedere foarte util. Trecem acum imediat mai departe, domnul Bușoi, dom doamna Vaniur, domnul Schwab și domnul Arias. Și apoi voi încheia lista vorbitorilor. Mă tem că întrunirea coordonatorilor va avea loc ceva mai târziu. Nu vreau să uh, scurtez acest schimb de opinii. Uh, domnul Bușoi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe care o discutăm este cu adevărat o propunere importantă și trebuie să ne asigurăm că cei care nu plătesc la timp uh, trebuie să fie obligați să o facă și mă refer aici în primul rând la autoritățile publice acolo unde în acest moment există cea mai mare problemă cu privire la plățile întârziate de altfel plăile întârziate generează blocaje blocaje care sunt mai dramatice la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii dar care au rolul lor în a uh, îngreuna și mai mult uh, situația economică din uh, unele țări. eu vreau să salut munca doamnei weiler și munca raportorilor din umbră a colegului meu domnul creutzmann. este foarte bine că au reușit să ajungă într un fel sau altul la anumite compromisuri în ceea ce privește uh, chestiunile esențiale. Sunt însă de părere că nu trebuie să renunțăm la penalitatea de 5%, uh, așa cum uh, este în propunerea Comisiei Europene, pentru autoritățile publice, nu pentru întreprinderile private, doar pentru autoritățile publice, pentru că opinia mea și o parte din colegii mei liberali împărtășesc această opinie este că am golit de conținut uh, directiva comisiei europene dacă am face acest lucru. e adevărat decidem să se facă plăile în maxim treizeci în unele cazuri șaizeci de zile și dacă nu se fac în treizeci sau șaizeci de zile atunci ce se întâmplă? dacă nu avem o măsură prin care să îi penalizăm cumva pe cei care nu respectă aceste termene cred că va fi foarte greu cel puțin în unele țări să punem în aplicare această directivă. de aceea cred că va trebui să mai reflectăm asupra acestei chestiuni în rest uh, ceea ce s a discutat uh, ca i variantă de compromis sunt lucruri care cred că pot fi susinute de toată lumea. vă mulumesc mult! Uh, um, mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mai doresc să ia cuvântul și alți colegi, motiv pentru care, dacă vreți să fiți înțeleși cu toții, aș vrea să știm din capul locului câți vom fi la cuvânt. Doamna Vaniu are cuvântul. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori mai întâi să îi mulțumesc Barbarei și să o felicit pentru activitatea îndelungată pe marginea acestei teme foarte importante și pentru timpul dedicat organizării mai multor reuniuni cu, tot, cu toți cei implicați în acest dosar. Îi mulțumesc de asemenea că în proiectul său de raport a ținut seama de îngrijorările pe care le exprimasem alături de mulți alți colegi prezenți aici cu privire la distinția pe care a operat-o Comisia, greu de înțeles, între întreprinderile private și cele publice. Cu toate acestea, mie și colegului meu, mi s-a părut mai adecvat să se elimine pur și simplu articolul 5 și să se mențină articolul 3, un articol 3 care să acopere toate entitățile, indiferent de statutul acestora și constat că și alți colegi din alte grupuri politice sunt de aceeași părere. Și ei au dorit eliminarea articolului 3 de data aceasta și au dorit uh, un articol 5 care să se aplice tuturor tranzacțiilor, însă logica este aceeași. De aceea, mie mi se pare fundamental să eliminăm repetiția care se înregistrează între 3 și 5, pe care creează confuzii. Aici suntem, cred, cu toții de acord. Am dorit de asemenea să introducem o dispoziție specifică în sensul acordării unei derogări de 60 de zile armonizată pentru structurile spitalicești, pentru că trebuie să avem în vedere și organizarea structurilor din domeniul sănătății și de aranjamentele diferite din anumite state membre, unde termenul de, state, unde termenul de 30 de zile este pur și simplu de imposibil de respectat, nu din reavoință, nu din lipsă de voință. De asemenea, ni s-a părut că introducerea unor penalizări proporționale cu suma datorată era legitimă cu condiția ca să, uh, să fie sancționate uh, întârzierile la plată abuzive după 30 de zile și nu din momentul primei zile de întârziere. Altminteri, asta ar reprezenta o dublă penalizare care s-ar adăuga dobânzii de întârziere și uh, taxelor deja prevăzute. Așadar, în cazul în care, dacă amendamentele sunt numeroase și dacă Barbara a lucrat intens pe acest raport, Asta arată că uh, ne am lucrat cu toții, am pus cu toții umărul în vederea unui act bun și sunt convinsă că uh, propunerile de compromis vor fi constructive și vor duce la îmbunătățirea acestui text. Vă mulțumesc! mulțumesc Barbara pentru activitatea desfășurată și disponibilitatea pe care a arătat-o. Sigur că uh, nu putem să intrăm în amănunt în legătură cu tot ceea ce am reușit să convenim referitor la amendamentele privind întreprinderile publice și administrația publică. Aș adăuga doar un aspect. Mi se pare că importanța acestei despăgubiri uh, forfetare ar putea să fie diminuată. În felul acesta uh, își păstrează totuși uh, calitatea de penalitate. Eu cred că 3% din suma datorată pentru o întârziere până la 40, până la 85 de zile. Și după aceea o creștere a penalizării cu 5%. Mulțumesc foarte mult, domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă, pentru că sunt de acord cu ceea ce a spus raportoarea și domnul Hanslick și mulțumesc și eu în legătură cu contribuțiile uh, care au fost făcute în favoarea raportului doamnei Weiler. Mi se pare că factorul esențial pentru um, plățile care trebuie să fie efectuate uh, se uh, referă la uh, buna desfășurare a activității comerciale și eu cred că această directivă nu va reuși să favorizeze această bună desfășurare a tranzacțiilor comerciale. Iar dacă uh, această problematică nu se rezolvă, atunci uh, cred că efectul directivei nu va fi cel scontat. S-a spus aici că termenul de 60 de zile uh, este prea aspru. În clipa de față, principiul funcționează cu 30 de zile și cu dobânzi de 7%. Dacă Eh, nu va fi dispus Consiliul să facă un pas înainte, în ciuda problematicii nerezolvate, atunci nu putem spune decât că statele membre nu sunt dispuse să înăsprească puțin eh, atitudinea de penalizare a întârzierilor de plăți. Deci, eu cred că nu trebuie să încercăm să ajungem la compromisuri care nu rezolvă lucrurile. Eu cred că dobânzile uh, de pe acum sunt uh, destul de mari. Dacă uh, însă se poate dovedi că daunele create întreprinderii care are creanțe sunt foarte mari, atunci s-ar putea depăși dobânda chiar uh, de 9% și ridica la mai mult. Dar uh, noi, într-un fel, reprezentăm opiniile de centru din punct de vedere politic. Uh, termenul de 60 de zile cred că ar trebui să fie valabil pentru toate tipurile de tranzacții, inclusiv între public și privat. În felul acesta nu ne vom crea probleme. Mulțumesc. Eu eh, reprezint interesele micilor companii și cred că ideea principală a acestei reglementări ar fi să, să evităm uh, o birocratizare a activității uh, micilor întreprinderi. Articolul 1 spune că această directivă ar trebui să se refere la toate plățile uh, care rezultă din tranzacții comerciale. Și uh, atât în ce privește uh, formula B2B, cât și între operatori publici și privați. E bine, da, mi voie să vă întreb, înțeleg bine uh, ce prevede uh, această reglementare. De multe ori uh, micile întreprinderi nu își încasează banii pentru servicii prestate chiar de la alte companii, nu neapărat de la administrația publică. Deci, bineînțeles că și eu uh, doresc să adresez mulțumiri tuturor celor care uh, contribuie la elaborarea acestui document, dar dincolo de mulțumiri, am unele comentarii de făcut. În perioadele de criză, mai ales, libertatea de uh, negociere a contractelor uh, este o valoare în sine, pentru că poate până la urmă să și evite falimentul. Deci trebuie să uh, valorificăm, să exploatăm pe deplin uh, libertatea de negociere a contractelor. Sigur că putem să stabilim un termen limită, până la 90 de zile, de pildă, pentru rambursări. Dar uh, negocierea uh, unui asemenea termen poate să creeze până la urmă o gură de oxigen pentru întreprinderile mici. Diferența principală între autoritățile publice și companii Ehm, constă în faptul că la nivelul companiilor eh, oamenii își asumă și riscuri, eh, în timp ce întârzierile dinspre eh, administrația publică ehm, ține mai, țin mai degrabă de aspecte birocratice. Ultimul subiect pe care doresc să îl ating nu ar trebui să prevedem uh, penalizări. Eu uh, cred că mai degrabă am putea majora dobânzile de la 7 la 9, pentru că dacă rămânem la uh, sume forfetare, nu ținem seama de nivelul creanței. Poate fi vorba de 100 de euro, poate fi vorba de 700 de euro sau de mai mult. Uh, banii trebuie să fie plătiți cât mai repede posibil. Acesta este, de fapt, interesul principal. Mulțumesc, domnul Arias. Eh, muchas gracias, presidente. Eh, bueno, en primer lugar, también felicitar a la, a la... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportoarei pentru documentul elaborat. Mulțumesc, doamnă Weiler, pentru munca excepțională întreprinsă. Sigur, există anumite diferențe de opinie, există și diferențe între documentul inițial și cel de acum, însă, în ceea ce privește întârzierea efectorii plăților, pentru a controla acest Subiect, documentul servește scopul. Sunt convins că amendamentele înaintate urmăresc obiectivul de a soluționa problemele pe care le întâlnim cu toții și pe care le-am evaluat cu toții, și anume este vorba despre lipsa unei morale de efectuare a plăților. În ceea ce privește amendamentele la care s-a referit un antevorbitor, nu se discută acolo despre uh, efectuarea plăților, ci mai degrabă despre chestiuni financiare. Cred de asemenea că ar fi o idee foarte bună să ținem seama de cele două părți care participă la negocierea contractului. Serviciile financiare la care m-am referit eu în amendamentul meu, acestea sunt niște servicii a posteriori. Adică, contractezi un serviciu, să zicem că ești o autoritate publică și faci acest lucru, mai apoi, după semnarea contractului, lucrurile nu i-au sfârșit nici de cum. În general, companiile sunt foarte fericite în momentul în care contractul este semnat, dar Problemele apar în momentul în care plățile nu sunt efectuate la timp. Ei bine, directiva aceasta adresează tocmai această problemă, nimic mai mult, nimic mai puțin. În cele din urmă discutăm despre buna credință a ambelor părți participante la contract. În momentul în care apar probleme, acestea trebuie să fie rezolvate rapid și în mod eficient. Tocmai de aceea contractul este semnat. Ideea nu este să venim cu sancțiuni și cu penalizări, pentru că, iată, discutăm strict despre acestea. Dacă un, o autoritate publică nu uh, respectă termenele menționate în contract, atunci există și alte măsuri. Domnul Reuterberg și domnul Mendes, care a apărut mai târziu, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să profit de timpul alocat pentru a-mi justifica amendamentele. Este vorba despre un regulament, deci trebuie să fim foarte preciși în ceea ce privește domeniul de aplicare și modificările aduse de acest regulament. În ceea ce privește amendamentul 5 la articolul 4 pe care l-am propus eu, este vorba despre următorul lucru. Este vorba despre facturile cumulative. Aș dori să ofer exemplul unui spital. Uh, un spital, să zicem, primește un medicament uh, sau comandă un medicament. E bine, în decursul unei zile nu există doar o singură comandă, ci mai multe. Se ajunge la riscul de a acumula facturi în decursul unei anumite perioade de timp. Ei bine, dacă se ajunge la situația în care avem doar un singur furnizor, atunci ar trebui să privim această situație ca fiind una de costuri cumulative, mai ales dacă discutăm uh, despre întârzierea efectuării plăților. Am discutat această chestiune cu experți juridici și tocmai de aceea aș dori să preîntâmpin situația de a specula uh, această chestiune în care, iată, există mai multe facturi către același furnizor, să avem o situație de facturi cumulate. De asemenea, aș dori să discut despre sancțiunile privind autoritățile publice și sancțiunile pentru sectorul privat. Ar trebui să se facă o diferență între acestea și cred că vom ajunge și la un compromis în acest sens. Compromisul ar putea fi discutat în cazul articolului 5 la care s-ar putea renunța pentru că acolo este, menționată, uh, este menționat pragul de 5% penalizări pentru domeniul public. Ar trebui să se facă o diferențiere și între cele 30 de zile și 60 de zile. Ar trebui, de fapt, să se renunțe la aceasta, pentru că eu sunt de părere că nu este o diferențiere corectă. Ce se întâmplă dacă păstrăm această mențiune? Ei bine, nu am simplifica uh, întreaga chestiune. Pentru că, la urma urmei, noi nu reușim să reglementăm, iată, o efectuare a plăților chiar la timp. Cred că este important să avem alte condiții pentru sectorul public decât pentru cel privat în ceea ce privește efectuarea plăților. Fiecare stat ar putea să reglementeze ce înseamnă un agent public și unul privat, astfel încât uh, să se ajungă la situații de speculație. De aceea, eu sunt de părere că avem nevoie de sancțiuni mai ridicate și că nu este corect să avem în cazul unui agent 60 de zile și în cazul altuia un termen limită de 30 de zile. Consider că din punct de vedere moral nu este corect acest lucru. De asemenea, consider că sancțiunea forfetară cu care a venit Comisia în propunerea sa nu este nici aceasta soluția, pentru că discutăm, nu în ultimul rând, despre costurile de recuperare și despre problematica acestora am propus o intervenție în mai multe etape. De exemplu, dacă discutăm despre o sumă mică, să se emită doar o scrisoare. Dacă, desigur, discutăm despre sume mai mari, atunci poate fi angajat un avocat în acest sens și atunci costurile automat cresc. Deci nu este indicat să avem, să zicem, o sumă forfetară de 1000 de euro. Cred că ar trebui să facem o diferențiere în funcție de suma de recuperat. Nu în ultimul rând, menționez și primul amendament depus de mine. Acesta se referă la tema sancțiunilor. Sunt de părere că nu ar trebui să plecăm de la premisa că uh, avem acea sumă de 5 euro, ci consider că privind uh, că sumele mai, mai uh, mari de 5 euro nu pot să intre în acest regim. Vă mulțumesc pentru atenție. Cinci euro, spune vorbitoarea. Reia vorbitorul. Deci, astăzi există o limită de 5 euro, așadar. Și dacă discutăm doar despre suma de 5 euro, atunci cu referire la aceasta nu se percep dobânzi de întârziere. Dobânzile de întârziere se percep doar pentru o sumă mai mare, însă, iată, noua reglementare ridică această limită și eu doresc ca aceasta să fie în continuare menținută pentru că eu consider că nu vom rezolva problema astfel. De asemenea, consider că poate să fie generat un comportament speculativ al executorilor care nu fac altceva decât să aștepte doar ca sumele să crească, pentru că ei nu sunt în măsură de a percepe sau de a recupera doar suma de 5 euro. Finally, Mr. Mandos. Uh, în fine, domnul Mandos. dispariția băncilor. Asta, asta lipsește de aici. Vorbim despre accesul la finanțare, care este cea mai importantă problemă. Sectorul public ar trebui să fie cel care să dea exemplul în acest sens și dacă ei sunt cei care plătesc în întârziere, eu cred că trebuie să se uh, supună acelorași penalități. Dacă plătești la timp, nu există penalități și totul funcționează așa cum trebuie. E vorba doar de sectorul privat și de companiile care plătesc cu întârziere. Deci e normal să plătești în acest caz nu doar puțină dobândă, ci și o penalitate. Sper că băncile să învețe din această lecție și ulterior să Uh, găsim o soluție și pentru accesul la finanțare, astfel ca sectorul public și companiile care nu pot să-și permită să comande ceva, să poată primi un împrumut de la bancă și astfel să-și poată achita datoriile la timp. Acestea sunt concluziile mele și sunt în favoarea unui număr important de amendamente. Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru aceste contribuții foarte utile la dezbatere și voi ruga pe reprezentantul Comisiei și pe domnul Bryan, care a, din partea Consiliului, care s-a ocupat cu multă energie de acest dosar, să ia cuvântul. Și dacă analizăm evaluarea de impact pe care am discutat-o la începutul acestui proces, veți vedea că problema fundamentală este armonizarea termenelor de plată între toți operatorii economici. Și la această chestiune s-au referit și colegii noștri de la bun început și sunt convins că vă veți referi și dumneavoastră. Așadar, există din, uh, câteva implicații menționate în prezentarea comisiei cu privire la modul de a proceda în continuare, ar trebui să le avem în vedere și aș invita raportorii din umbră să o facă. În orice caz, domnul Britman, dați-ne, vă rog, punctul dumneavoastră de vedere. Cu privire la aceste termene, care sunt amendamentele care vi se, par că, vi se pare că îmbunătățesc acest uh, document și care din punctul dumneavoastră de, de vedere, ar crea probleme. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a reaminti că în analiza sa de impact, Comisia analizase pe larg această problemă a armonizării termenelor de plată între întreprinderi și, așa cum știți, am ajuns la o cu totul altă concluzie. Întreba, vorbitoarea întreabă dacă este auzită. Bun. Deci Comisia a ajuns la o cu totul altă concluzie decât cea la care întrunește, se pare, consensul în dezbaterea dumneavoastră de aici. De aceea nu îmi pot ascunde dezamăgirea urmărind această dezbatere, fiindcă obiectivul nostru comun este acela de a ajuta IMM-urile. Nu-i așa? Cât privește mijloacele de atingere a acestui obiectiv, se pare că uh, punctele de vedere diferă fundamental între Comisie și anumite grupuri politice care s-au exprimat aici. De aceea sunt extrem de dezamăgită. Noi înțelegem, desigur, că în actualele condiții de criză economică accesul la credite este dificil pentru IMM-uri în mod deosebit și considerăm, și voi spune asta foarte pe scurt, că armonizarea termenelor de plată între întreprinderi va afecta creditul între întreprinderi, astfel că IMM-urile vor fi lipsite de accesul la acest credit pe care deseori marile întreprinderi li-l acordau, marile întreprinderi fiind creditorilor deseori și se vor adresa băncilor. Ori vedem că în asemenea condiții băncile nu sunt prea uh, dispuse să acorde IMM-urilor credite. De aceea ajungem într-o situație care nu cred că va rezolva problemele cu care se confruntă IMM-urile. O problemă reală aceasta a întârzierii la plată este o realitate care se întâlnește în special în anumite sectoare, însă nu trebuie să pierdem din vedere nici uh, realitatea mai vastă a IMM-urilor care exercită acest tip de cred, care se foloseau de acest tip de credite și care acum nu vor mai avea acces la el. Așadar, mă de dezamăgește foarte tare abordarea aceasta pentru că eu nu cred că ea va ajuta IMM-urile. Acesta este până la urmă obiectivul și al dumneavoastră și al nostru. Și de aceea vroiam să vă semnalez faptul că în studiul nostru de impact se detaliază și avantajele și dezavantajele diferitelor abordări. După părerea mea, trebuie să găsim un echilibru și să evităm o abordare dezavantajoasă. Mi se pare însă că dumneavoastră nu sunteți de acord cu noi și încă o dată îmi pare rău pentru asta. Mai există în propunerea noastră un element fundamental, cel legat de armonizarea termenelor de plată pentru uh, relația cu autoritățile publice. Noi considerăm că IMM-urile și societățile comerciale în general se află în situația în care nu își pot exercita, uh, nu pot să beneficieze de anumite uh, marje de manevră, în timp ce autoritățile publice sunt în cu totul altă situație. Unii dintre dumneavoastră au și, s-au și referit la acest lucru. Așadar, măsura de limitare a termenului de plată la 30 de zile mi se pare o măsură fundamentală fără de care propunerea aceasta ne temem că ar fi denaturată ea reprezintă un element de progres foarte important față de textele precedente și am fi extrem de dezamăgiți dacă uh, propunerea ar ajunge să uh, prevadă 60 de zile în loc de 30 sau chiar mai mult decât atât, credem că ar fi în dezavantajul profund al IMM-urilor. Am să mă limitez la aceste două elemente pe care uh, am dorit să le abordez în intervenția mea. Comisia vă rămâne la dispoziție și suntem gata să căutăm împreună cu dumneavoastră cel mai bun compromis pentru în favoarea IMM-urilor și uh, de, de asemenea, desigur, un compromis politic cât mai bun. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Britman. Domnul Bryant, din partea Consiliului acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu se întâmplă adesea ca noi să fim uh, de aceeași părere cu Comisia și cu Parlamentul, dar aceasta este o asemenea situație. Și noi vedem lucrurile la fel cum le privește Comisia și uh, constat că uh, și în Parlament se conturează această idee, armonizarea termenelor între întreprinderi. Comisia a analizat în studiul de impact acest lucru și uh, a respins uh, soluția pentru că uh, nu părea să fie o soluție bună. Vă rog uh, să țineți seama de acest lucru, pentru că nu putem să acționăm într-un fel în potriva intereselor uh, economice. Realitatea uh, creează multe dificultăți care sunt uh, de, adesea uh, atât de mari încât Comisia uh, a respins o asemenea propunere și veți putea analiza, citi în studiul de impact de ce. Vă rog să fiți foarte precauți dacă doriți o armonizare a termenelor în relațiile dintre întreprinderi, pentru că Consiliul este împotriva acestei idei, suntem de acord cu Comisia în analiza pe care a făcut-o. Al doilea punct. Agenții publici. Administrația publică. Și uh, aici este nevoie de uh, uh, o exceptare la un moment dat. Comisia s-a pronunțat în acest sens în legătură cu termenul acela de 30 de zile. Și aș dori să mă mai refer la ceva. Ce o idee asupra căreia Parlamentul insistă, dar care nu ne creează o anumită îngrijorare. Definirea agenților publici. În propunerile care s-au făcut, se merge până acolo încât uh, se dorește ca sectorul public să fie uh, înțeles mai în sens mai larg. Ei bine, cu cât extindem această definiție, cu atât întreprinderi publice care sunt în concurență cu întreprinderile private, ar putea să fie uh, cuprinse, să intre în uh, obiectul de aplicare, domeniul de aplicare al acestei directive și să le îngreuneze până la urmă viața. Iar asta, într-un fel, ar dăuna și tratamentului pe care dorim să îl aplicăm agenților publici. Așa cum a definit Comisia inițial sectorul public, cred că trebuie să vedem lucrurile, pentru că așa mi se pare că ar fi corect. În legătură cu penalizările care au fost menționate, articolul 5, paragraful 5. Și aici Consiliul uh, nu este de acord, pentru că la nivelul Consiliului suntem de părere că acești uh, de fapt nu sunt uh, o proporție bine chipzuită. Ar putea să ducă la dificultăți. Cel uh, care urmează să fie penalizat ar percepe uh, uh, asta ca un fel de distorsionare a relațiilor comerciale. Pentru că în nicio țară, de fapt, nu uh, ar trebui să fie sancționați cei care deja sunt afectați de dificultăți. De obicei, uh, amenziile intră în uh, bugetul statului. Eu cred că trebuie să elaborăm astfel de reglementări eh, care eh, să nu ne creeze nici în prezent, nici în viitor dificultăți. Am putea spune, deci, că poziția Consiliului este foarte apropiată de eh, poziția Comisiei, cu excepția acestei penalizări de 5%. Altfel, ă, suntem ă, cam de aceeași părere și dacă ar fi posibil, ă, ne-am bucurat foarte mult dacă Parlamentul și-ar schimba abordarea și-ar schimba poziția. Știu cât de dificil este pentru doamna Weiler, pentru că ea trebuie să încerce să rezolve complexitatea problematicii. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să expun poziția Consiliului. Nu vreau să declanșez o nouă rundă de dezbateri. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau nici eu să deschid o nouă rundă de dezbateri, cu tot uh, respectul pentru reprezentantul uh, Comisiei. Cunoaștem uh, sentimentul de decepție al Comisiei, dar de fapt avem avem același obiectiv, să ușurăm viața micilor întreprinderi. Nu am înțeles ce anume va decepționat. Dați-mi voie să vă sugerez să studiați studiul de impact și veți vedea acolo de ce Comisia a decis să nu îmbrățișeze această propunere de armonizare de plină. Să citim acest, această analiză și dacă nu veți fi de acord cu argumentele Comisiei, sigur că putem să mai discutăm, dar vă rog să verificați întâi. Pentru că uh, a fost un studiu de impact bine alcătuit. Sigur că această comisie uh, este atașată de întregul proces de elaborare a acestei reglementări și am făcut-o de la bun început. Sigur că uh, o serie întreagă de colegi ar dori să ignore poziția Comisiei, dar eu cred că trebuie să verificăm uh, care sunt argumentele noastre, care sunt argumentele Comisiei și cred că și doamna Weiler va insista să procedați astfel înainte de a merge mai departe. Asta este poziția mea neutră ca președinte. Domnule Dion, eh, spuneam că nu vreau să deschid o nouă rundă de dezbateri. Dar aș vrea să spun ceva, pentru că ne invitați pentru a doua oară să analizăm studiul de impact. Noi eh, să nu credeți că nu ne-am desfășurat activitatea de raportor din umbră fără să citim toate documentele. Bineînțeles că am studiat aceste documente, dar eu uh, vorbesc și în numele reprezentanților uh, unor companii individuale și știu care sunt dificultățile pe care le întâmpină. Și ca atare, dorința întreprinderilor mici și mijlocii este contrară uh, poziției pe care se situează Comisia acum. De aceea gândim astfel. Nu pentru că n-am studiat documentele, ci pentru că dorim să întindem o mână întreprinderilor mici și mijlocii. Mulțumesc. mi-ați anticipat sugestia studiind documentele. Am vorbit și despre atitudinea, ă, poziția legală vis-a-vis -vis de această problemă și dacă coordonatorul este de acord, îl voi ruga pe consilierul nostru juridic să vină la reuniunea coordonatorilor și să ne spună punctul de vedere. Doamna Weiler, doriți să faceți o sinteză a ceea ce s-a spus până acum? Voi face acest lucru cu plăcere și aș vrea să mă opresc asupra unor întrebări și comentarii în legătură cu ultima observație făcută. Știu că cei care sunt raportori din umbră au citit, bineînțeles, toate documentele și au și uh, fost de față de fiecare dată când ne-am întâlnit cu reprezentanții unor asociații uh, profesionale. Știu care sunt elementele pro, care sunt elementele contra, dar după aceea trebuie să iei o decizie politică și în felul acesta ajung la uh, poziția Consiliului. Înțeleg decepția Consiliului, dar este un proces democratic în care sunt implicate grupuri politice foarte diferite. Asta e situația, aș spune, din fericire. Nu există niciun fel de grup politic în Parlamentul acesta care poate să se impune cu propria poziție. Trebuie să negociem. Sigur că și în cele, uh, la nivelul Consiliului sunt 27 de state membre și probabil că există 4-5 poziții diferite. Nu este mai simplu pentru dumneavoastră decât pentru mine în relația cu raportorii din umbră. Dar Uh, sigur că uh, există și uh, interese naționale divergente la nivelul Consiliului pe care eu în cadrul Parlamentului nu le-am constatat. Deci este un proces democratic, trebuie să acceptăm și poziția altora să fim flexibili. Eu și grupul meu politic aș fi favorabilă menținerii libertății contractuale dar constat că uh, majoritatea nu se va situa pe aceeași poziție, de aceea trebuie să țin seama și de poziția celălalt. Să mă Brinkman. Și eu sunt de părere că agenții publici uh, au o poziție exemplară, dar nu vreau să revenim asupra unor chestiuni care încă în decembrie uh, a fost rezolvată acea penalizare de 5%. Noi de la bun început, de la demararea dezbaterilor în acest Parlament, am fost de acord cu acest uh, procentaj 5%. Nimeni nu a spus că ar fi prea mult, deci nu s-a pus în discuție uh, procentajul de 5%. Eu ini- inițial am propus 2%. Sau, dacă soluția uh, ar fi fost nu o penalitate, ci uh, stabilirea unor dobânzi de întârziere, sigur că ar fi fost o formulă, dar o regulă trebuie să existe, altfel nu vom progresa. Legea din anul 2000 s-a dovedit a fi insuficientă. Eu aș dori să mulțumesc colegilor din această comisie și aș apela la cei care Uh, prin uh, articolul privind, unor, uh, privind unele atitudini comerciale care nu se bazează pe fair play, să le trateze cu toată atenția. Este clar uh, că facem un apel și către Consiliu. Nu ne dorim o reglementare ca în Franța, unde sunt sute de exceptări, nimeni nu mai are o imagine de ansamblu, apar alte și alte excepții. Uh, deci și administrația consideră că nu este o povară birocratică. E bine, dacă noi ne dorim o uh, legiferare coerentă, ea trebuie să fie și viabilă, practică, nebirocratică. Deci vă rog să ne menținem pe această poziție și să nu ținem seama de ceea ce ne încearcă să ne strecoare în uh, ureche uh, o asociație sau alta. Și pentru mine ar fi important acest lucru, pentru că eu cunosc uh, creativitatea colegilor mei, chiar în grupul liberal. Au fost trei colegi care au avut trei opinii diferite și îmi pare rău, mă scuzați, doamna Riule, dumneavoastră ați fost singura din partea verzilor care a rămas uh, consecventă, toți ceilalți uh, au avut uh, opinii divergente. Dar dați-mi voi să uh, vă rog să avem curajul să ne apărăm punctele de vedere, să nu evadăm în uh, tot felul de chichițe juridice. majoritatea uh, este în favoarea ideii de a renunța la libertatea contractuală. Posibil ar fi de asemenea să introducem penalizări, chiar dacă în Germania nu există deocamdată acest, acest model. Putem să ne apărăm punctele de vedere, dar să nu ne retragem pe aceste poziții strict juridice acolo unde, după părerea noastră, este nevoie de o reglementare inclusiv pentru întreprinderile private. Dacă opinia noastră este că dobânzile de întârziere ar trebui majorate, atunci trebuie să ne impunem punctul de vedere, pentru că toți dorim, de fapt, chiar dacă unii doresc să recurgă la instrumente diferite, uh, cinci instrumente diferite pentru atingerea acelui, aceluiași obiectiv, să venim în sprijinul IMM-urilor. Și important este totuși să acționăm coerent. Nu uh, să ajungem la situația ca la trei luni după adoptare să înceapă procesele legate de aceste acte normative. Și la Strasbourg trebuie să discutăm despre o reglementare eficientă. Dacă vor fi uh, opinii împotrivă, așa e democrația, trebuie să acceptăm că se poate întâmpla și așa. Mulțumesc foarte mult, Barbara Weiler, pentru uh, coordonarea activității pentru acest dosar și mulțumesc tuturor celor care au contribuit. A fost o dezbatere foarte bună. Pe 28 aprilie vom avea votul. Până atunci încă uh, vom mai discuta. Am avut un bun schimb de opinii în legătură cu acest subiect și cred că doamna Weiler va mai discuta cu raportorii din umbră. Cu siguranță vor mai avea negocieri și loc și cu Consiliul, pentru că ceea ce trebuie noi să facem pentru IMM-uri este să îmbunătățim condițiile de plată cât mai repede posibil. Iar la uh, 20 de zile după adoptare s-ar putea să poate intra în vigoare acest act normativ. Și uh, doamna Ghebhardt a insistat asupra necesității de a uh, progresa cât mai repede și cred că în aprilie vom putea vota. Mulțumesc, închei aici ședința comisiei la ora 18. Ne întâlnim cu coordonatorii, vă rog să fiți în sală și vom avea și o opinie din partea serviciului juridic. De asemenea, doamna Vasker va fi prezentă pentru a ne vorbi despre eh, propunerea sa. Mâine dimineață ne întâlnim la ora 9 din nou în această sală pentru a asculta prezentarea domnului Grec în legătură cu piața internă unică și domnul Muții va fi aici la ora 11. Vă mulțumesc!